dear colleagues, um, we... Stimați colegi, cei mai buni membri au sosit, cei mai buni membri ai personalului au sosit în camera de întâlnire. Nu știu ce făcea acolo Sofie. Arătai cu dânsul către Axel. În fine. Haideți să ne așezăm. Putem începe. Bună ziua tuturor! Nu am niciun anunț de făcut înainte de început. Însă, cred, nu sunt 100% sigur și dacă greșesc am să, o să-mi fie foarte jină. Cred că, Eleni, e ziua ta astăzi? Ar fi fost extrem de jenant dacă n-aș fi nimerit. Ai un șef foarte drăguț, nu-i așa? Pe ea nu o îngrijora atât de mult uh, protecția datelor, ci mai mult ziua ei, nu așa? La mulți ani, Eleni. Și domnul Becker dorește și el să îți ureze la mulți ani. Cine nu ar dori? Le mulțumesc mult tuturor uh, șefilor, tuturor uh, angajaților, Că acum am vorbit destul despre asta, așadar haideți să continuăm cu ultima sută de metri înainte de vară. Le mulțumesc mult tuturor celor care au venit la această întâlnire. Următorul punct de pe ordine de zi este numărul 18, contracte de furnizare de conținut digital. Raportoarea pentru aviz este doamna Mariu Lauristin. Sunt prezent și unul dintre raportorii din umbră. Este vorba de o propunere de directivă. Comisia, este asocia... Comisia noastră este asociată conform regulii 53. INCO și jurii sunt comisiile de fond. Mario, ne vei prezenta astăzi proiectul de aviz și apoi unul sau doi dintre raportorii din umbră va dori să intervină. Mario, te rog. Mulțumesc foarte mult. Având în vedere că aici suntem doar câțiva oameni care deja sunt bine informați și mai mult decât atât chiar participă la acest uh, proiect de aviz, voi fi foarte subcintă, așadar. Dosarul acesta este responsabilitatea comisiilor INCO și jurii. Noi avem un aviz pe acest dosar Cooperarea între cele trei comisii a fost foarte bună încă de la început. Avem uh, întâlniri, uh, am avut întâlniri cu toți raportorii și toți raportorii din umbră, chiar, se dezbate încă foarte mult care va fi domeniul de aplicare. La ultima noastră întâlnire, aproape că am ajuns la o înțelegere. Axel Foss a participat foarte intens. El este raportor de la jury pe această temă. Am încercat așadar să abordăm problema atât din uh, o perspectivă digitală cât și una nedigitală. Important este unde tragem linie. Dacă avem internetul lucrurilor, avem uh, mașinile fără șofer, bine, atunci unde apare diferența între digital și nedigital? Aproape că am ajuns la un rezultat vor exista anumite prevederi conform cărora dacă e vorba de conținut digital, dacă există vreo suspiciune cum că conținut digital, se poate aborda din acel punct de vedere. Apoi mai avem câteva chestiuni care țin de datele personale, La articolul 3, aliniatul 1, în de directivă se scrie că directiva se va aplica tuturor contractorilor și furnizorilor care furnizează astfel de servicii în schimbul unor uh, sume de bani sau uh, în schimbul unor altor uh, bunuri sau servicii în afară de bani. Acesta este un alinat foarte controversat. În raportul, în proiectul nostru de raport avem, uh, în proiectul nostru de aviz avem o reformulare. Această monetizare a datelor personale este o problemă. Purtăm discuții și cu Comisia în acest, în acest domeniu. În aviz uh, am subliniat acest lucru. Un lucru îmbucurător este acordul. Cum că directiva ar trebui să fie complet armonizată cu, cu prevederile din uh, Regulamentul General de Protecție a Datelor. Și am avea atunci articolul 19a sau un alt articol special care să indice că se respectă complet prevederile din uh, Regulamentul General de Protecție a Datelor. Am mai dezbătut câteva lucruri, de exemplu, încheierea contractului. Ce fel de date are dreptul uh, clientul să primească înapoi la încheierea unui contract? Doar cele pe care le-a furnizat sau și cele care au fost nou create de pe urma lor? Apoi și uh, pagubele. Doar în mediul digital sau unde? Aici nu ține doar de protecția datelor, ci și de alte chestiuni mai generale. Problema principală este problema aceasta a monetizării datelor. Am avut o întâlnire cu raportorii în umbră și am spus că vom avea o discuție în cercă extins cu toți raportorii în umbră implicați, în așa fel încât să uh, înțelegem mai bine problema. Am avut o întâlnire tehnică și cu comisia, dar în continuare au existat divergențe de opinie. Ne-am propus o soluție de compromis într-un proiect, însă nu este ultimul pas. Termenul pentru amendamente a fost de 21 august, în mijlocul primei săptămâni de lucru. Noi sperăm că până atunci vom avea o versiune finală și vom putea vota la sfârșitul septembrie un aviz la LIBE. Mulțumesc! Cred că vrei să spui 31 august. 31, nu 21, da. Eu în niciun caz nu vin pe 29 august la Bruxelles. Bun, deci 31 august este data corectă ca termen. Mulțumesc și acum raportorii din umbră. Mihail, dacă dorești, mulțumesc foarte mult. După cum a spus și Mariu, țintele mobile încă le discutăm. Mai avem de clarificat câteva lucruri. Aș dori să-i mulțumesc lui Mariu pentru acest proiect de aviz. Cred că este un bun punct de pornire. Suntem cu toții de acord că trebuie să ne asigurăm că datele personale ale consumatorilor sunt protejate așa cum trebuie în ceea ce privește aceste contracte. Sper că în raportul principal vom reuși să aliniem cât mai mult soluțiile acestea pentru conținut digital pe o parte și bunuri fizice pe de altă parte. În avizul nostru, privind chestiunile de protecție datelor, spunem că nu ar trebui să ignorăm regulile din Regulamentul General de Protecție a Datelor. Acesta este instrumentul principal și el ar trebui să rămână instrumentul principal. Este important, mai ales deoarece propunerea nouă care vine este o directivă și atunci nivelul de armonizare nu va fi același ca în cazul regulamentului. Pentru toată lumea trebuie să fie clar că prevederile din Regulamentul General de Protecție Datelor se vor aplica pentru protecția datelor și în aceste situații din directiva cea nouă care va veni. În al doilea rând, mă gândesc la firmele mici la startup-uri. Aș dori să mă asigur că nu le vom împovăra prea tare. Acest lucru se leagă și de primul lucru pe care l-am spus, deoarece cred că atunci când vine vorba de datele personale, iarăși nu trebuie să uităm de cerințele din Regulamentul General de Protecție a Datelor. Aș dori să fim și mai specifici când spunem, când folosim acest cuvânt, mai ales la articolul 13 și 16, încheierea contractului. Ce ar trebui să primească clientul de la furnizor? Voi dori să clarific exact ce date ar trebui să fie furnizate în mod automat și cum ar trebui să funcționeze acest mecanism. În primul rând, contractul ar trebui în mod explicit să indice care date sunt schimbate cu, sunt oferite în schimbul conținutului furnizat. Și în opinia mea ar trebui să spunem mai degrabă că noile date sunt produse din consumul de conținut digital și astfel ar fi mai clară relația dintre consumator și furnizor în cazul terminării contractului. După cum a spus Mare, ar trebui să continuăm discuția și cu privire la modelul și condițiile monetizării. Aici nu, nu este clar și avem nevoie de discuții adiționale. Sper că toți raportorii și toți raportorii în umbră vor fi bine pregătiți, în așa fel încât să avem uh, o abordare echilibrată. Ian, tu ești uh, pentru verzi, nu așa? Raportul din umbră. Da, mulțumesc foarte mult. Aș dori să fiu de acord și eu cu aceste chestiuni menționate de antevorbitori. Principala noastră responsabilitate este să ne asigurăm că se respectă regulamentul general de protecție datelor care va intra în vigoare din 2018 și că nu ar trebui să redemarăm uh, niciun fel de dezbatere în acest domeniu al datelor personale. În schimb, ar trebui să facem referire la aceste reguli comune, care nu sunt aplicabile doar online, ci oriunde, în orice domeniu unde se manipulează astfel de date personale. Apoi, în ceea ce privește aceste înlocuiri uh, în loc de bani, ar trebui să fie foarte clar că prevederea aceasta se leagă clar de articolul 7, alineatul 4 din Regulamentul General de Preț al Datelor, unde se face clar uh, referirea la această chestiune. Poate că nu este posibil să plătești cu datele tale. protecția datelor personale nu trebuie să fie vândută. S-ar putea aplica și alte drepturi ale persoanei. Acestea nu pot fi vândute. Dacă nu putem uh, reduce aceste chestiuni, atunci alternativa ar fi pur și simplu să nu... Deci dacă nu putem să reducem aceste referiri, atunci ar, ar trebui cel mai bine să nu introducem deloc acest gen de prevederi, pentru că ar reduce la haos în acest domeniu. Mulțumesc, Ian. Axel, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să confirm cele spuse de doamna Lauristin. Eu cred că raportorii din umbră au ajuns suficient, destul de departe în uh, diferențierea conținutului digital de conținutul obișnuit. Ne aflăm acum într-un stadiu în care avem o poziție cam pe jumătate clară pentru consumatori. Cred că este foarte important să venim cu ceva 100% clar, atât pentru industrie, cât și pentru consumatori, în așa fel încât toată lumea să știe cum stau lucrurile. Propunerea comisiei are anumite avantaje, într-adevăr. Este o propunere inteligentă, însă ea poate fi interpretată în mai multe moduri. Noi avem impresia că nu este foarte clar exact ce intră unde, ce este conținut digital și ce nu este. Ne temem că în decursul negocierilor vor mai apărea schimbări. După cum au spus câțiva vorbitori, datele în acest sistem de counter-performance Deci contraprestația trebuie văzute din următorul punct de vedere. În contextul unui contract, trebuie să poți avea dreptul să folosești aceste date personale. Trebuie să ne gândim la acest lucru mai mult. Proiectul de aviz ne oferă o direcție generală. Când vorbim în general despre date, despre date personale, Noua legislație în domeniul uh, protecției datelor nu trebuie să fie ignorată. Va trebui să studiem tema mai îndeaproape, după cum am spus data trecută. Ar trebui să lucrăm cu ipoteze, cu scenarii, în așa fel încât să ne hotărâm mai bine cum să mergem înainte cu aceste date personale. Ar trebui să vedem dacă putem să facem o diferențiere clară între datele personale uh, absolut uh, necesare pentru încheierea unui contract și datele personale care, pe de altă parte, sunt uh, suplimentare, deci nu sunt strict necesare. Totuși și ele ar putea să aibă un rol și trebuie incluse în categoria de date personale. În rest, după cum spunea și Michal Boni, ar trebui să clarificăm definiția celorlalte date. Este o temă foarte importantă. Pentru că pentru mine, până în prezent, tot ceea ce intră la alte date sunt date care nu au legătură directă cu datele personale. Însă ar trebui să ajustăm puțin această definiție. Ar trebui să o clarificăm mai mult. În orice caz, eu cred că propunerea de aviz mi se pare foarte bună și ea nu ignoră faptul că Regulamentul General de Protecției Datelor este baza de la care pornim, dar cu una directivă putem lua direcții noi de acțiune. Îi mulțumesc foarte mult raportoarei și cred că mergem pe calea cea bună. Mulțumesc foarte mult! Nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, din câte văd. Comisia oare dorește să spună ceva pe scurt? Nu e necesar, dar dacă doriți, mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Am câteva comentarii. Constat că mulți uh, parlamentari sunt de acord cu aplicarea, așa cum trebuie, a Regulamentului General de Protecție Datelor. Noi suntem complet de acord cu această idee. Inițial am dorit să parafrazăm obligațiile din Regulamentul General de Protecție Datelor și să le transferăm în limbajul juridic contractual, însă, din câte am înțeles, nici Parlamentul, nici Consiliul nu sprijină această idee. Dezbaterea din Consiliu este destul de pragmatică la ora actuală. consecințele practice, de exemplu în cazul terminării contractului, după cum spunea domnul Albrecht, să se facă referire pur și simplu la Regulamentul General de Protecție Datelor, pentru a se înțelege care sunt uh, drepturile consumatorului sau ale persoanei vizate. În acest context, când e vorba de orice alte date, acest concept de orice alte date, după cum a spus domnul Vos, acestea Însă acestea sunt datele care nu sunt date personale. E important de subliniat un lucru. La început, la articolul 3, vorbim despre domeniul de aplicare. Atunci, care este rostul conceptului de orice alte date? Important este să facem legătura cu determinarea domeniului de aplicare al directivei. Trebuie să avem uh, o abordare cât mai generalistă ca să nu uh, creăm cumva distin- diferențieri pe care nu le-am dorit, care ar denatura șansele egale. Furnizorii ar putea să se folosească de astfel de portițe ca să evite aplicarea directivei. Domeniul de aplicare trebuie să fie cât mai cuprinzător posibil, dar apoi când vine vorba de detalii, cum sunt reglementate aceste date personale, am spus adineauri, când în situația încheierii unui contract, ce se întâmplă. Putem include așadar pentru aceste situații specifice diferențieri. Un al treilea aspect pe care, pe care doream să-l menționez este software-ul embedded, adică software-ul care conține alt, bunuri care conțin software deja inclus. Avem nevoie de o mai bună diferențiere. Există câteva abordări pe care le dezbate Consiliul, pe care le dezbat uh, și Parlamentul. Aici, la Libe, tocmai am auzit o abordare, dar și la Juri și la INCO, când se vorbește despre directiva privind Consiliul digital, se menționează aceste alternative. Pentru noi este important ca soluția să facă față probe, viitorilor, probe viitorului și în același timp să fie pragmatică pentru consumator. Am venit așadar cu o sugestie am spus că nu este neapărat Evanghelia în acest domeniu, cu siguranță vor apărea idei mai bune, însă noi trebuie să avem grijă să nu, ne, să nu cumva să cădem în capcana unor soluții aparent simple. Că cineva spune că această distinție ar trebui să fie făcută în locul unde se localizează uh, defectul. De exemplu, dacă apeși butonul ca să pornești mașina de spălat și aceasta este defectă. Ce se întâmplă? Defectul este în software sau în partea mecanică a mașinii de spălat, atunci s-ar aplica alte, alte regulamente în funcție de unde se află um, defectul. Consumatorul trebuie să știe exact ce drepturi are în funcție de unde se situează defectul. La o mașină de spălat poate că este simplu de înțeles, însă la alte produse poate că este foarte dificil de descălcit exact care sunt drepturile consumatorului. De aceea eu cred că trebuie să avem o soluție practică în favoarea consumatorilor și care să fie rezistentă și pe viitor. Acum, într-adevăr, majoritatea software-ului inclus nu este încă atât de important, însă pe viitor S-ar putea să se schimbe această chestiune, având în vedere internetul lucrurilor care se dezvoltă. Așadar, noi trebuie să avem o soluție care să se aplice majorității produselor din prezent, dar care să fie utilizabilă, fezabilă și pe viitor, când vom avea dispozitive smart în uh, gospodărie. Deci trebuie să avem acest gen de soluție care să țină seama de ambele aspecte. Vă mulțumesc foarte mult. And the last word, uh, Mario, if you want to Mulțumesc. Dau din nou cuvântul doamnei raportor. Dacă dorește să tragă concluziile, vă mulțumesc pentru această scurtă discuție. Nu vă puteți închepui cât de complicată este toată această poveste, pentru că înțelegeți că până și uh, sfera de acoperire este deja uh, discutabilă. Încă nu se știe ce va fi parte din directivă și ce nu principalul nostru scop este să ne asigurăm că regulamentul general de protecție a datelor va fi aplicat așa cum trebuie. Și vrem să găsim cele mai bune soluții în ceea ce privește această uh, contraplată cu date. Vom continua să lucrăm și sper să Uh, putem să organizăm o întâlnire imediat, să nu așteptăm până în august și să putem să uh, ajungem la o concluzie înainte ca uh, jurii și IMCO să o facă. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor colegilor! Acum Putem să trecem la punctul 19, și anume stabilirea unui mecanism european pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale. Raportor, doamna Indveld. Vorbim despre amendamente. Astăzi, în urma mandatului primit la plenara din iunie, comisia noastră a, lucrat din greu la un raport din proprie inițiativă cu privire la stabilirea unui mecanism pentru democrație, stat de drept și drepturi fundamentale. Sophie Intuel și-a prezentat proiectul de raport pe 21 aprilie și a primit 654 de amendamente. Acum vom vorbi tocmai despre amendamente. Deci, îi dau cuvântul lui Sophie și apoi oricui uh, dorește să intervină după uh, dumnea ei. Sofia, ai cuvântul. Mulțumesc! Cred că poate să fie un schimb de opinii destul de scurt. Mai întâi vreau să mulțumesc tuturor membrilor prezenți și absenți pentru amendamentele pe care le-au depus. 654 amendamente reprezintă o cifră importantă, dar majoritatea erau amendamente constructive și după ce le-am analizat mi-am dat seama că am putut să pun la punct mai multe amendamente de compromis cuprinzătoare și le voi prezenta la sfârșitul vacanței de vară. Amendamentele mergeau în mai multe direcții, dar există câteva puncte în comun. Mai întâi, principiul că toate statele membre trebuie să fie monitorizate, nu doar uh, atunci când apare vreun accident. Monitorizarea trebuie să fie făcută în mod constant și trebuie să fie o monitorizare obiectivă. Cum spuneam, aceasta este o idee recurentă. Rămâne de văzut apoi cum o vom uh, formula. Încă câteva chestiuni pe care aș vrea să le subliniez și probabil că vom avea uh, o dezbatere. Subsidiaritatea, bineînțeles, este o, o cosmetică de tratate, toată lumea este pentru respectarea subsidiarității, vrem să ne asigurăm că statele membre se implică și că au în continuare libertatea de acțiune, pot să uh, își facă propriile lor uh, aranjamente, însă subsidiaritatea nu înseamnă că poți să uh, te, te sustragi de la aplicarea principiilor tratatelor. Deci trebuie să găsești un echilibru între evaluarea cantitativă și calitativă. Cred că am avea nevoie de uh, un amestec a celor două. Dacă ar fi o evaluare cantitativă, poate că este un proces așa mai mm, automatizat, dar mai obiectiv. În același timp și evaluările calitative sunt importante. Componența panelului, propunerile de amendamente, evident că sunt uh, impregnate de um, coloratura politică a autorilor lor. Ideea este că trebuie să avem uh, Uh, un panel reprezentativ. Uh, PP-ul preferă să înlocuiască tabela de punctaj cu recomandări de la țară la țară. De ce nu? Am primit și niște amendamente pe care nu știu dacă le-am înțeles bine despre principiul de a nu inventa noi instrumente, ci să ne bazăm pe cele care există deja. Eu nu vreau să reinventez roata, sau să creezi noi instrumente dacă nu e nevoie de ele. Dar, de exemplu, amendamentul 295 este al meu personal și propun ceva cât se poate de pragmatic, care nu costă absolut nimic, dar care ar putea să aibă un impact, și anume ca instrumentele pe care le are Comisia acum, pluralismul media, raportul în ce privește corupția, raportul în ce privește drepturile fundamentale și așa mai departe, deci toate aceste rapoarte ar putea să fie prezentate uh, în același timp, deci în aceeași zi sau în aceeași săptămână. Deci pur și simplu prezentarea lor uh, quasi simultană ne-ar permite să avem o vedere de ansamblu a situației și ar fi un mecanism foarte simplu de aplicat. De asemenea, mi se pare indispensabil ca acest raport să fie, să fie votat cu o mare majoritate. Avem nevoie de o mare majoritate la Parlament și la, în sânul statelor membre. La conferința COSAC de uh, luna trecută s-a discutat despre acest raport și am fost uh, plăcut surprinsă să constat că uh, Uh, i s-a făcut mai degrabă o primire uh, călduroasă. Atmosfera era destul de pozitivă. Eu, pe timpul vacanței de vară, voi uh, încerca să găsesc cât mai multe amendamente de compromis. Probabil că îi voi hărțui pe raportorii din umbră cu multe e mail și cu propuneri de amendamente de compromis. Dorința noastră este să ajungem la un acord Uh, în cadrul unor discuții în luna august, nu știu, una sau două întâlniri și să putem să votăm în comisie în septembrie și în plenară, uh, practic în prima plenară din octombrie. Dar dacă nu se poate, vom întârzia cu câteva săptămâni. Nu, e un capăt de țară, cel mai important este să avem un rezultat pozitiv. Încă observație, mâine avem un dejun de lucru informal, unul dintr-o serie de șase, în care am invitat, uh, cu ocazia cărora am invitat experți, deci membrii care doresc să ni se alăture sunt bineveniți. Biroul meu poate să vă dea toate detaliile. Hey, thanks very much, Sophie. Mulțumesc, Sophie. Am doi colegi care doresc să ia cuvântul. Mai întâi, colegul Boni, care uh, vorbește numele lui Frank Engel. Dragi colegi, îl înlocuiesc pe Frank Engel, care este raportorul din umbră de la grupul PPE. Ați primit cu toții o, o notă de la Frank astăzi, care spunea foarte bine ce părere are. Vreau doar să reamintesc principalele puncte. Este un raport deosebit de important, toată lumea este de acord cu acest lucru. Nu are sens să spun că este important pentru grupul PPE și pentru Frank Engel în calitatea lui de raportor din umbră. Multe amendamente au fost depuse și Frank îi mulțumește lui Sophie Invel pentru munca sa și îi uh, garantează că este la dispoziție pentru a putea uh, discuta despre amendamente de compromis. Trebuie să ținem cont de sensibilitățile grupurilor politice și despre punctele de vedere, dar trebuie ca la final să avem uh, un uh, sprijin cât mai larg pentru principiile și valorile comune. El spune că dorește să lucreze la un text Uh, pentru a avea un mecanism care să garanteze respectarea statului de drept și să avem uh, o abordare comună și o logică comună de guvernanță în cadrul UE. Toți sau aproape toți ne luptăm pentru aceste principii. El crede că o mai mare implicare a statelor membre, a instituțiilor naționale și uh, dacă avem reguli de numire și de participare uh, mai bine puse la punct, atunci vom obține o implicare mai mare a statelor membre. El își dorește ca acest mecanism să funcționeze bine și să fie eficient. Frank sublinează faptul că uh, PPE-ul crede în monitorizarea constantă și în uh, faptul că trebuie să ne concentrăm pe regulile de guvernanță și pe schimbul de bune practici. Și contăm și pe evaluările de calitate. Principiile uh, pe care trebuie să le respecte țările candidate ar trebui să fie uh, respectate și de statele membre. Domnul Engels sublinează încă o dată că doamna Intveld întotdeauna are un spirit de cooperare și dorește să țină cont de părerea cât mai multor dintre raportori. Speră că vom adopta un text care se poate să fie votat în septembrie. Eu personal vreau să-i mulțumesc lui Sofie ca și în calitatea sa de raportor. Cred că acest instrument, mecanismul european pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale, este un mecanism de care avem uh, neapărat nevoie, mai ales uh, în prezent. Da, Frank întotdeauna este fericit când lucrează cu Sophie. Se vede lucrul acesta. Silvii Ivon. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt uh, mulțumită de munca doamnei raportor. Propunerea de aviz este cât se poate de bună și este o bună bază de discuții ca să putem să uh, îl votăm cu uh, o majoritate cât mai largă. Eu însă mi-am prezentat o serie întreagă de amendamente care nu modifică uh, conținutul uh, propunerii de aviz, dar avea drept obiectiv să clarifice o serie de dispoziții. Vreau să subliniez două dintre amendamentele mele care mi se par cele mai importante și o rog pe doamna raportor să discute despre ele și cu ceilalți raportori din umbră. Doamna raportor a prezentat un sistem pentru monitorizarea uh, democrației, statului de lege și a drepturilor fundamentale. Un mecanism care să implice statele membre și organele și instituțiile din acestea. Din punctul meu de vedere, acest mecanism nu are cum să funcționeze. Pentru că se bate cap în cap cu uh, uh, uh, ce am adoptat în iunie anul trecut. Nu avem nevoie de un mecanism pentru statele membre, nu unul care să fie asemănător cu cel pe care îl aplicăm statelor teste. În ce privește acest punct din raportul de Sophie Inveld propune că la articolul 51 din Cartea Fundamentale să se uh, suprime de fapt acest articol și cartea să devină un uh, catalog al drepturilor fundamentale. Eu nu cred că aceasta este calea uh, de urmat. Noi nu mai discutăm acum despre sfera de aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale. Această carte este obligatorie pentru toate statele membre din Uniunea Europeană. Și aceste drepturi se aplică și au dietate uh, peste drepturile fundamentale consfințite prin legislația națională. Articolul 51 dacă ar fi șters, ar apare o problemă constituțională în mai multe state membre. Deci nu putem să ne fixăm un asemenea obiectiv. Vă mulțumesc și sper că um, doamna raportor nu va fi petrece toată vacanța lucrând, ci va putea să se și bucure puțin de um, odihnă. Mulțumesc. Mai întâi vreau să o salut pe Sofie Inveld, care a făcut un proiect de raport excelent. Împreună cu Silvii Guillaume am depus câteva amendamente pentru a îmbunătăți textul, pentru că vrem ca el să fie și mai constrângător. Până la urmă, acest text va avea același efect ca și pactul de stabilitate și ar fi bine dacă ar exista adevărate sancțiuni în cazul în care statele membre nu și-ar respecta obligațiile, știind că instituțiile europene ezită și chiar și statele membre atunci când trebuie să fac apel la mecanismele care garantează statul de drept și drepturile omului, e bine, atunci trebuie să facem ceva la nivel european. De aceea avem nevoie de o bază juridică solidă, precum patul de stabilitate și de creștere. Instituțiile europene, agențiile, trebuie și ele să se conformeze principiilor democratice și valorilor comune. Această chestiune revine des în actualitate. Este important ca acest raport să fie votat cu mare majoritate și acest pact pentru statul de drept trebuie să fie însoțit de campanii de sensibilizare și de informare pentru cetățenii și rezidenții din Europa. Să vorbim despre drepturile care decurg din cartă. Mulți cetățeni nu le cunosc foarte bine. Credem că așa am putea să uh, evidențiem și mai mult care sunt drepturile și valorile din Uniunea Europeană. De exemplu, ar trebui să protejăm într-o și mai mare măsură drepturile victimelor, mai ales în acest mecanism pentru respectarea statului de drept. Acest lucru presupune recunoașterea reciprocă integrală a deciziilor de protecție a victimelor care din păcate nu sunt recunoscute și respectate în toate statele membre. În ceea ce privește modificarea tratatelor, eu cred că trebuie să schimbăm regulile pentru că acest mecanism să poate să fie acționat mai rapid atunci când se constată încălcări ale drepturilor fundamentale. Ar trebui să existe sancțiuni ca, de exemplu, suspendarea dreptului de vot la Consiliu pentru statele membre uh, vinovate. Thank you. Mr. Radev, please. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Ravdev. Aș vrea să o felicit pe doamna raportor, pentru că nu era deloc uh, un raport ușor de făcut. Pentru ca un stat să adere la UE, trebuie să deplinească criteriile de la Copenhaga. Așa cum știm cu toții, Comisia Europeană monitorizează situația din acele țări și uh, publică rapoarte de progres uh, pentru fiecare țară în parte. Însă aceste controle încetează atunci când uh, țara capătă statut de membru cu drepturi de pline. Și atunci avem încălcări ale statului de drept și corupție larg răspândită în multe dintre statele membre sunt niște fenomene omniprezente în toate statele membre, nu doar în cele care au aderat recent. De aceea, mecanismul pentru statul de drept și drepturile fundamentale trebuie să permită uh, controle uh, constante, obiective și nepărtenitoare peste tot în UE. Nu e vorba să arăți cu degetul doar țările care au aderat recent, Uh, sau țările care sunt membre de mult timp. E vorba despre valori independente făcute de experți independenți, respectând în același timp principiul de subsidiaritate. Și rezultatele acestor evaluări trebuie să fie făcute publice ca să nu existe nicio neînțelegere la mijloc sau vreo instrumentalizare. și ar trebui ca toate statele membre să fie tratate pe picior de egalitate. A apăra valorile europene uh, ne-ar permite să restabilim încrederea în proiectul european. Domnul John. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Iurec. Vă mulțumesc. Sunt foarte impresionat de uh, cât de mult se implică Sophie Inveld pentru acest raport. În plus, sunt puțin îngrijorat de direcția pe care o ia. Eu cred că vom ajunge la un conflict cu ce prevăd tratatele pe tema valorilor comune. Dacă uitați la articolul 7 din tratate, tratatul de funcționare al UE, acolo există un plafon Uh, uh, diferit în ce privește încălcarea valorilor fundamentale. Plafonul acolo este de 4 cincimi, ceea ce este mult mai mare decât plafonul de care avem nevoie, decât uh, cota parte de voturi de care avem nevoie pentru modificarea tratatelor. Uh, principiul fundamental al democrației spune că suntem cu toții diferiți și democrațiile, uh, formele de democrație sunt diferite. Un mecanism de monitorizare permanent va exacerba conflictele, care și așa sunt deja prea, prea multe la număr. Am auzit mai mulți membri din acest parlament care spuneau că viața ar fi mult mai simplă și munca noastră ar fi mai ușoară dacă britanicii ar pleca din UE. Domnul Boni vorbea despre poziția domnului Engels. Sancțiunile financiare pentru țările care nu cooperează, de exemplu, în contextul politicii de imigrare, n-au nimic de a face cu uh, toți cei care vor să își acapareze o parte din prăjitura europeană. Dar trebuie să ne întrebăm, uh, ei mai vor să facă parte din UE, dar dacă vrem să rămânem uh, împreună, trebuie să fim uh, toleranți unii cu alții. Dacă vă uitați la ultimul referendum din Irlanda, principiul drepturilor egale a fost călcat în picioare după organizarea referendumului. Cred că e foarte serios ce se întâmplă pe plan național și european. Ar fi o greșeală să folosim aceste instrumente ideologice. Dacă obiectivul aici este domnește și dezbină atunci sunt de acord, dar dacă obiectivul nostru este să spunem că unii vor să rămână în Uniune și alții vor să plece, atunci am notat acest lucru. Um, Barbara Spinelli, please. Barbara Spinelli are cuvântul. Eu îi mulțumesc din nou uh, raportoarei pentru toată munca din ultimele luni și pentru ceea ce se pregătește să facă pe timpul verii pentru a scrie amendamente de compromis ca să țină cont de sugestiile diferitelor grupuri. Sofie are întotdeauna o capacitate uriașă de a ne asculta și este sensibilă și la cele de spus societatea civilă. De aceea eu am toată încrederea în munca ei pentru amendamentele de compromis. Vom avea mai mult ca sigur ocazia să discutăm între în viitoarele întâlniri a raportorului din umbră. Acum vreau să spun care sunt cele patru priorități pe care am încercat să le ilustrez prin amendamentele depuse în numele grupului meu. În primul rând, îmi doresc ca amendamentele de compromis să nu ducă la o atenuare a ideii de bază acestui instrument, și anume că drepturile fundamentale trebuie să devină uh, o chestiune centrală și că vrem să avem un mecanism eficient de verificare a respectării acestor drepturi și mai ales niște verificări obiective, așa cum s-a spus foarte bine în raport. Imparțialitatea, după părerea mea, ar trebui să facă să dispară uh, fragmentarea și abordarea selectivă de care se temea colegul care m-a precedat. Ar trebui să concretizăm obligațiile din tratate și din uh, Carta Drepturilor Fundamentale. Actualul articol 7, uh, botezat opțiunea nucleară, nu se bucură de credibilitatea necesară și nici de imparțialitate. De aceea, Așa cum am mai spus și în alte discuții, eu sunt de acord cu doamna raportor apropo de faptul că trebuie să abolim articolul 51, deoarece numai așa carta poate să devină o adevărată declarație a drepturilor din UE. Extinderea mecanismului la instituții și alte organe UE promovarea și protecția drepturilor fundamentale este o obligație care își are rațiunea de a fi nu doar în tratate și în cartă, ci și în multe alte instrumente internaționale. Este o obligație orizontală, care nu depinde de destinatar. Deci nu poți să prevezi destinatar, ca să spun așa, din categoria A, care sunt uh, inviolabili, și cei din seria B, care trebuie să plătească păcatele tuturor. Nu vrem să ajungem la un instrument care să nu poată să se aplice statelor membre sau altor uh, părți uh, uh interesate care sunt foarte active la nivel european. Uniunea trebuie să fie cea care să uh, dovedească că își respectă propriile legi, pentru că altfel vor fi doar vorbe în vânt și uh, cetățenii vor disprețui din ce în ce mai mult această uh, îndepărtată birocrație europeană. Al treilea punct, participarea și implicarea cetățenilor Așa cum spuneam, mi se pare că Sophie ține foarte mult la acest punct. În amendamentele pe care le-am prezentat, am cerut în mod expres ca cetățenii să uh, aibă un adevărat cuvânt de spus în ce privește funcționarea și aplicarea acestui mecanism. Și societatea civilă trebuie să fie considerată parte integrantă pentru promovarea și protejarea drepturilor fundamentale. Îmi doresc să fie luate în considerare și propunerile noastre în ce privește consolidarea instrumentelor deja existente. Mă refer aici la inițiativa cetățenească, dar și la noi instrumente pe care pot să le folosească cetățenii pentru a-și proteja propriile drepturi, ca de exemplu portalul justiție, ă, serviciile de protecție a consumatorilor și așa mai departe. Brexit Uh, dezbaterea despre Brexit, dar și uh, incertitudinea legată de alegerile din Olanda și din Austria, ne arată încă o dată cât de mult se adâncește prăpastea dintre uh, cetățeni și instituțiile UE. Ar trebui să dăm din nou legitimitate proiectului european. Al patrulea punct, drepturile sociale cerem ca drepturile sociale să fie un alt uh, criteriu de evaluare și trebuie să se facă o comparație între felul în care sunt respectate drepturile sociale în statele membre. Criza economică și uh, financiară, împreună cu măsurile adoptate pentru a o contracara, au uh, um, resuscitat în Europa uh, lupta socială. O renoire socială nu are cum să se facă dacă nu se ține cont de actualizarea drepturilor sociale. Închei aici și urez mult succes doamnei Invert. Thank you, Barbara, and... Uh, Mulțumim, Barbara. Sora, aveți cuvântul. Mulțumesc. La rândul meu țin doar să uh, o asigur pe Sofie de sprijinul meu și să apreciez uh, munca depusă de toți raportorii de umbră și reamintesc că este un instrument extrem de important, uh, având în vedere într-adevăr situația politică generală din Uniune, acest val de euroscepticism, multă lume vorbește chiar despre un uh, anumit deficit democratic. Deci, Uh, eu de aceea cred că este important să precizăm, să indicăm uh, cum și dacă uh, statele membre, instituțiile respectă sau nu cerințele de bază când vorbim despre drepturile omului. Eu cred că avem într-adevăr nevoie să uh, subliniem cât mai mult această necesitate și trebuie să lansăm un apel ferm către uh, Comisia Europeană să fie cât se poate de atentă la monitorizarea acestor situații, la recursul la notificări. Deci, pe scurt, sprijinul meu complet. Mulțumim. Acum dăm cuvântul lui Uriche Lunacek. Mulțumesc, domnule președinte, și eu voi începe prin a-i mulțumi lui uh, Sophie Intveld pentru munca excelentă pe acest uh, raport și mă bucur foarte mult să văd uh, la un rezultat atât de bun s-a ajuns deja până acum în timpul scurt. Și sigur, deci am observat și aprecierile din partea raportorului PPE, deci avem mari speranțe că vom face un mare pas înainte uh, și acest instrument ne va fi util în foarte multe state membre, inclusiv la mine în țară. Pentru că da, uh, fie că e vorba de euroscepticism, în orice caz este poate nevoie de să se reamintească care sunt valorile, ce înseamnă uh, Europa. Deci, Sperăm că vom uh, putea adopta acest raport prin consens și în Comisie și în Parlament și apoi împreună cu Consiliul. Dar cred că ideea este să ajungem să avem un sistem eficient, să nu mai trebuiască să arătăm cu degetul unii la ceilalți, să dăm vina unii pe ceilalți. Și uh, eu îmi amintesc cât de greu a fost atunci cu situația din Austria cu câțiva ani în urmă când am avut acel guvern de extremă dreaptă, inclusiv aici noi în comisie, eh, atunci au existat așa numitele sancțiuni împotriva Austriei, iar la vremea respectivă grupul meu politic, chiar dacă nu eram deputat, a fost eh, în favoarea unei astfel de măsuri, dar practic duceam lipsă de un mecanism prevăzut pentru așa ceva. Și da, am văzut foarte bine că pe de, o, pe de o altă parte, poate că creșterea acestui sentiment eurosceptic în Austria se datorează și lipsei acelui mecanism la vremea respectivă. Pentru că, vedeți, există în continuare această atitudine, acest mod de a vedea lucrurile. Noi și cei de la Bruxelles, în loc să uh, ne raportăm cu toții la un noi colectiv. Deci încă ne lipsește această identitate colectivă. Apoi sunt și acele voci care, da, spuneam că risc să, avem grijă să nu creăm și mai multe conflicte. Dar eu cred că este vorba aici despre un efort uh, comun de a avea un mecanism unitar de monitorizare, deci nimeni nu va fi favorizat, nimeni nu va fi scutit, pentru că oricum nimeni nu este perfect. Deci, în primul rând, uh, Uh, apreciem deci, procesul pe care l-ați gestionat până acum, ne bucurăm să vedem și rezultatul. Știm că veți avea încă mult de lucru în timpul verii, dar sunt sigură că vom obține propuneri de compromis foarte bune. Vreau să mai subliniez încă un lucru. Uh, am lucrat personal pe tema uh, extindere, mai ales în Balcanii de Vest și ne-am confruntat cu destul de multe dileme pe care trebuie să le privim din mai multe unghiuri, și anume pus problema în ce măsură țările candidate pot și ar trebui chiar să uh, fie supuse acelei monitorizări, pentru că da, câteodată este greu de înțeles de ce uh, anume, să zicem, țările din Balcanii de Vest ar trebui să facă mai mult uh, în aceste capitole, uh, dacă noi, statele deja membre, nu ne monitorizăm propria conduită suficient. De asemenea, dacă s-ar pune un acces sporit pe noile state membre față și mai puțin pe vechile state membre, iarăși nu e, n-ar fi normal. Îmi amintesc când o situație, pe timpul guvernării Berlusconi în Italia, când eu um, eram între primele mele mandate de eurodeputată și totuși, da, chiar dacă Italia era un membru fondator al Uniunii. Deci eu cred că putem învăța uh, din toată această experiență și să venim cu un mecanism pozitiv eficient. Deci eu sunt uh, destul de încrezătoare că vom ajunge la o propunere foarte echilibrată, eficientă și pe care o vom putea adopta în așa fel încât să ne ajute să uh, creștem din nou nivelul de încredere și de speranță al cetățenilor în Uniune. Apoi, încă un aspect uh, specific referitor la unul dintre propriile noastre amendamente, Noi salutăm posibilitatea, că se menționează în acest raport, uh, declanșarea unei proceduri de încălcare pe baza articolului 2, dar eu trebuie să spun că din cu felul în care înțeleg eu lucrurilor, această posibilitate există deja, sau ar fi trebuit deja să existe. Însă, sunt de acord și cu textul pe care ne l-ați propus, uh, în sensul că, da, este nevoie să se clarifice lucrurile, pentru că, da, aceste proceduri uh, de declanșare a sancțiunilor pentru încălcarea articolului 2 trebuie să fie uh, clar stipulate. Deci, uh, Sper că vom beneficia și de sprijinul dumneavoastră în general pentru amendamentele noastre, însă, în orice caz, în, pe ansamblu, mi se pare că este un pas înainte foarte util, foarte important pentru a uh, face ca Uniunea să fie din nou credibilă în ochii cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumim. Cred că n au mai rămas doi vorbitori pe listă. Îi voi ruga să fie cât se poate de conciși. El președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă alătur și acestor comentarii. Aș dori să spun că este foarte important să fim conștienți de ceea ce am numit noi în munca noastră o dilemă. Problemele acestea cu statul de drept nu se aplică doar în cazul țărilor uh, recent aderate, care au aderat recent la Uniunea Europeană. Ele nu apar doar în aceste țări care au avut uh, o, o istorie autoritară. Nu, ele se aplică, ele pot fi întâlnite în toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv în cele mai uh, vechi și despre care credem că sunt în afara oricărei posibilități de suspiciune. Există țări, de exemplu în Spania, și în Spania se pot întâlni acest gen de probleme. În Spania, ca oriunde altundeva, se pot întâlni aceste probleme. Trebuie să recunoaștem că eforturile lui Sofie Intveld în redactarea acestui raport au fost foarte importante. Am avut și eu câteva amendamente în sensul că unul dintre amendamentele pe care ar trebui, unul dintre parametrii pe care ar trebui să-l luăm în considerare este calitatea serviciului juridic și calitatea apărării din oficiu. Este o componentă fundamentală a sistemului judiciar și asigurării dreptății pentru toți. De aceea, în amendamentele mele, am sugerat să se includă acest aspect parametrul calitatea asistenței juridice. Avocații din oficiu pentru acele persoane care nu au resurse suficiente. Acest uh, indice trebuie să fie esențial în determinarea calității statului de drept. În calitate de jurist și în calitate de uh, fost ministru al justiției, înțeleg cât de important este acest aspect. În fața judecătorilor, cetățenii trebuie să aibă dreptul la un avocat și acesta să furnizeze serviciile bune. Mulțumesc. Urmează this effect which was already brought out. Da, mulțumesc, domnule președinte. Ehm, țin și eu să subliniez că, într-adevăr, unul dintre efectele așteptate de la acest nou mecanism este restabilirea acestui sentiment de egalitate între toate, toate statele membre. Pentru că, da, au existat aceste senzații de seturi diferite de reguli aplicate noilor, vechilor state membre. Știm despre ce este vorba. Reamintesc și că acest mecanism de monitorizare va avea un rol foarte important și un efect practic față de opinia publică pentru că eu am și o experiență în domeniul drepturilor fundamentale și știu foarte bine că ducem lipsă de uh, o anumită publicitate în ce privește acest domeniu. Pentru că de multe ori aceste domenii rămân cumva confidențiale, cantonate la mediul instituțional, dar publicul larg este prea puțin la curent cu această activitate. La rândul meu îi mulțumesc încă o dată lui Sofie Interveld pentru toată munca depusă și reamintesc tuturor coordonatorilor din cadrul comisiei uh, că știu, știu cât de mult ați trebuit să vă uh, implicați uh, și da, înțelegem că toată lumea ar trebui să fie deja conștientă că un astfel de mecanism ar fi foarte util pentru viitoarele incidente politice. Ne amintim cu toții cât de greu a fost cu Austria în 2000 și ceva și toate celelalte cazuri. Întotdeauna ne-a venit mult prea greu. Deci, acelea sunt uh, momente destul de ciudate să vedem cum unii unea intenționează să ia măsuri și nu dispune de un mecanism adaptat. Și Știm cu toții că astfel de incidente se pot sau s-au întâmplat deja, indiferent de culoarea politică a unui guvern la un moment dat. În toate culorile din spectru politic se poate întâmpla și suntem conștienți de această problematică cu toți aici în această comisie. Ne amintim într-adevăr de epoca Berlusconi în Italia și alte cazuri. Deci, uh, din nou felicitări uh, lui Sofie pentru calitatea dezbaterii și de asemenea felicitări tuturor colegilor pentru calitatea uh, amendamentelor propuse, pentru că, da, prin acest efort colectiv vom reuși să propunem un instrument echilibrat, uh, eficient. Și doar așa, prin această colaborare constructivă pe care Sofia a știut să o coordoneze foarte bine, vom putea ajunge la rezultatul sperat. Uh, deci, sper că, deci, că toată lumea va ține cont de toate aceste eforturi depuse și de importanța instituirii acestui nou mecanism. Sperăm, deci, că după pauza estivală toate grupurile ne vor susține în continuare și sperăm de odată incorporate și aceste amendamente să putem propune într-o formă definitivă acest uh, instrument, pentru că, da, trebuie să fim uh, foarte serioși, să fim conștienți că trecem prin momente deosebite, uh, mai ales acum, după Brexit, trebuie să fim conștienți că rolul nostru de legislator și prin instituirea acestui mecanism a fi cu atât mai important. Mai ales în această comisie. Eu întotdeauna am avut oricum senzația că lucrăm pentru o cauză bună în această comisie, chiar dacă câteodată trebuie să luăm o decizie mai rea împotriva propriei tabere politice. Dar uh, eu Tocmai asta cred că colaborarea noastră ne arată cât de important este să dispunem de acest mecanism, pentru că altfel o amenințare fără o pârghie de putere în aplicare nu este credibilă în caz de nevoie de sancțiuni, în caz de incident. Altfel spus, eh, sper deci că începând cu sesiunea de toamnă, ajuns în faza sa finală, instrumentul acesta va intra într-o Uh, fază cât mai aproape de darea în folosință, să spun așa. Vom să dispunem în sfârșit de acest mecanism și uh, care să ne permită să intervenim indiferent despre ce guvern este vorba și fără ca niciun guvern să aibă senzația că se aplică standarde diferite în funcție de destinatar. Și asta, deci, repet, indiferent uh, dacă într-o zi ar trebui să aplicăm un astfel de mecanism propriei noastre țări. Oricum, uh, sperăm să nu ne confruntăm prea des cu astfel de situații delicate, dar uh, este ceva de care avem nevoie. Deci, încă o dată, mulțumim lui Sofie, sunt sigur că și Frank și ceilalți colegi din grupul PPS sunt mulțumiți. Prin urmare, mulțumesc încă o dată tuturor colegilor pentru participarea foarte activă la această dezbatere foarte utilă. Oricum, din punctul nostru de vedere al Comisiei Libe, uh, suntem siguri că uh, toate grupurile politice și-au adus uh, contribuția în modul cel mai bun posibil. Mulțumesc de nou tuturor! Iar acum vom ajunge la ultimul punct de pe ordinea de zi. Vom da cuvântul doamnei raportor Bodil Valero privind uh, acordul între UE și Republica Populară uh, China privind uh, scutirea de vize pentru perioade de scurtă ședere pentru deținătorii de pașaparte diplomatice. Sper totuși că destui colegi vor putea să participe și la discuția acestui punct și dau cuvântul doamnei Valero. Mulțumesc, domnul președinte. Vom vorbi așadar, dacă îmi dați voie totuși, mai bine vorbesc în suedeză. Spuneam așadar astăzi că vom vorbi astăzi despre această schimbare a regimului de vize pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice chinezi. Și nu a fost neapărat un subiect foarte controversat în discuțiile cu raportorii de număr, dar ne-am pus totuși o serie de întrebări, cum ar fi despre câte persoane vorbim, cam cât de numeroase sunt uh, acele persoane. Și sigur, probabil, dacă ne gândim, de exemplu, la întreaga UE, poate vorbim despre câteva mii, un număr destul de semnat, dar iarăși nu-i nu e uh, foarte clar, că am ajuns, ni s-a menționat și cifra de 4.000, 5.000, În orice caz, ne s-a menționat cifra de 4-5 mii pentru primul an în ce privește beneficiare din UE. Din partea chineză ni s-a menționat o cifră de aproximativ 30.000 de pasapoarte diplomatice emise în China care ar putea beneficia de această măsură. Deci, totuși, nu sunt niște cifre atât de ridicate, mai ales că totuși China este o țară foarte mare și foarte populată. Speranța noastră este însă ca pe viitor și alte categorii de cetățeni chinezi să poată beneficia de o astfel de scutire uh, de vize. Sigur, uh, subiectul este legat și de uh, anumite îmbunătățiri așteptate de către UE în domeniul drepturilor omului, utilizarea pedepsei cu moarte în China și așa mai departe. Deci, în legătură cu acest acord, noi am pus pe picioare un mic, o mică comisie mixtă de experți la care mm, practic numai comisia a participat. Ori, noi ce vrem să semnalăm este că ni se pare, ni s-ar părea mai normal ca și Parlamentul să fie uh, implicat într-o măsură mai mare și, de asemenea, Parlamentul să fie informat uh, mai des, mai regulat. Așadar, în proiectul nostru de aviz am menționat de asemenea că, practic, semnarea unui astfel de acord de scutire de vize care, de fapt, cumva a fost pusă în mișcare chiar înainte ca Parlamentul să fie consultat, e bine, este ceva care ni se pare împotriva procedurilor normale, mi se pare. Mi se pare că nu respectă prevederile din tratate. Acum, nu avem totuși motive să ne împotrivim uh, acestei inițiative, acestui acord. În orice caz, data limit uh, pentru amendamente este până pe 18 iulie, dar oricum aici sunt doar amendamente de procedură și ulterior va urma și votul în comisie pe uh, 5 septembrie. Iar acum cred că voi uh, ceda microfonul și raportorilor de numbră. Mulțumim doamnei Bodel. Uh, cred că reprezentantul PPU-ului dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să precizez că, practic, nu avem obiecții sau nu avem nicio problemă cu acest uh, dosar, nu avem nimic special de adăugat. Oricum, vă mulțumim că v-ați deplasat doar ca să ne transmiteți aceste, aceste asigurări. Vă mulțumim. Bine. Deci s-a menționat data limită pentru amendamente 18 iulie. A, nu am invitat comisia să intervină dacă dorește pe scurt. Da, mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, mulțumim și noi, doamnei raportor și Comisiei Libe, pentru sprijinul față de acest proiect de aviz. În orice caz, reamintim că noi suntem întotdeauna gata să oferim mai multe uh, informații. Uh, în definitiv, acea uh, comisie mixtă de experți probabil nici măcar nu va fi nevoie să fie convocată, e, a fost doar ceva care ținut de circunstanțe. Și, așa cum s-a mai spus și mai devreme, pentru astfel de acorduri de scutiri de viză, de fiecare dată noi vă stăm la dispoziție să venim să vă informăm și uh, ce privește speranța dumneavoastră ca pe viitor mai mulți cetățeni chinezi să beneficieze de scuterea de viză și sigur și noi suntem conștienți că nu se va întâmpla de azi pe mâine, dar e adevărat că e vorba de un proces mai larg de consultare, negociere, monitorizare. Și uh, pe măsură ce acel proces de negociere va avansa, uh, vom reveni aici la Parlament pentru a solicita un mandat de negociere. Reamintesc, deci, data limită pentru amendamente 18 iulie, deci sunt doar amendamente procedurale. Acum, uh, dacă cineva dorește să mai introducă un alt punct de discuție la diverse, urmă, dacă nu, următoarea noastră reuniune va avea loc pe 31 august și, uh, pe de altă parte, țin să le mulțumesc, spune domnul președinte, tuturor interpreților care ne-au ajutat foarte mult în cursul acestei ultime sesiuni. Țin să mulțumesc de asemenea în numere tuturor colegilor și personalului Parlamentului, echipelor tehnice care ne-au sprijinit atât de mult. Deci, până una alta, urez o vară frumoasă tuturor și spun la revedere colegilor. Ne revedem